listelor, iar dacă până la adoptarea procesului verbal uh, nu sunt obiecții, vom considera lista propusă ca fiind confirmată. Și în felul acesta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi,